alți membri, când uh, examinăm astăzi situația Irakului, vedem că se fac progrese, însă țara se confruntă cu multe provocări. Însă vreau astăzi să mă concentrez asupra Irakului de azi și Irakului din viitor, cu o țară cu mare potențial, și asupra realizărilor din ultimele luni. Astăzi violența este foarte scăzută, la punctul cel mai scăzut din 2003 până acum, deși uh, instituțiile guvernamentale au fost atacate, însă numărul morților de civili din 2009 a fost mai puțin de la jumătate din nivelul din 2008. Uh, violența interreligioasă uh, uh, a fost o mare problemă în 2006 și 2007, însă aceasta s-a redus semnificativ. Irakul are nouă Constituție, s-au desfășurat alegeri cu un alt, cu o mare participare, deși sub semnul riscului, însă datorită curajului irachienilor, instituțiile democratice s-au înrădăcinat în țară. Alegerile provinciale din anul trecut s-au desfășurat uh, foarte bine în întregul Irak uh, și este foarte important ca următoarele alegeri din 7 martie 2010, alegeri generale, uh, este important să se desfășoare bine pentru a consolida democrația în Irak. Din partea noastră înseamnă că activitatea noastră în sprijinul Irakului trebuie să continue și să se extindă la noi zone, odată cu îmbunătățirea situației. UE a furnizat mai mult de un miliard de euro ca asistență pentru Irak din 2003 și până acum Uh, bani îndreptați pe servicii de bază, dezvoltare umană, refugiați, bună guvernare, uh, procese politice și uh, consolidarea capacității în conformitate cu prioritățile irachiene. Misiunea EU-Just pentru un stat de drept a fost extinsă de mai multe ori la cererea partenerilor irachieni și desfășoară și misiuni de formare în Irak. Uniunea Europeană a jucat un rol de frunte în uh, sistemul uh, electoral și vom continua să sprijinim Irakul în acest domeniu ca și în altele, până când instituțiile irakiene pot să-și asume întreaga responsabilitate există progrese, astfel încât uh, ne concentrăm din ce în ce mai mult asupra uh, uh redării uh, acestei țări pe mâna propriilor săi uh, conducători. Am semnat un memorandum de înțelegere în privința cooperării energetice și vom semna în curând un, parteneria, una, un acord de cooperare și parteneriat. Prima, rela- prima relație contractuală între Uniunea Europeană și Irak, care se va referi la probleme care uh, se duc de la dialogul politic, cooperarea în domeniul energetic, asistența pentru dezvoltare și noi ne dorim un dialog politic încă și mai în profunzime și mai extins ca, care să uh, acopere și problema drepturilor omului. Parlamentul este foarte interesat de Irak și ne așteptăm la o și mai mare cooperare între Parlamentul European și uh, Consiliul Reprezentanților din Irak pe viitor. Sigur că Irakul trebuie să mai rezolve multe probleme. Alegerile generale care urmează vor fi foarte importante și acestea trebuie să se desfășoare în mod liber și echitabil. Cu uh, partenerii noștri internaționali le vom monitoriza de aproape. Uniunea Europeană va desfășura o echipă de evaluare a alegerilor în Irak uh, pentru care va emite și recomandări în urma alegerilor. Stimați membri, Irakul se află pe o traiectorie pozitivă, iar eu sunt uh, convinsă că va reuși să ajungă la compromisurile necesare pentru reconciliere la nivel național. Uh, din punctul nostru de vedere, noi vom continua să sprijinim Irakul împreună cu Națiunile Unite și uh, ceilalți actori internaționali. Uh, și acum aștept cu interes dezbaterea noastră. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Astfel începe dezbaterea cu oratorii, vorbitorii numele grupurilor politice, începând cu Partidul Popular European. Dau cuvântul domnului De Lange pentru două minute. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. En ik wil ook de hoge vertegenwoordiger. Doamne, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei înalt reprezentant pentru cuvintele sale dinainte, pentru că tot ce ne-a prezentat este foarte optimist. Există, într-adevăr, eh, semnale pozitive. Ați vorbit despre numărul mai mic de uh, persoane ucise, despre rezultatul uh, alegerilor, rezultat bun, dar totuși nu, alegeri care funcționează bine nu înseamnă deja că avem uh, un stat de drept. Vocea majorității arată însă că nu arată încă cine ar putea să, cum ar putea să se dezvolte lucrurile, pentru că cred că, într-adevăr, o democrație înseamnă mai mult decât atât. Mă dezamăgește faptul că minoritățile nu își regăsesc locul în declarația dumneavoastră. Human Rights Watch a spus că situația minorităților trebuie să fie urmărită la fața locului. Din 2004 65 de biserici creștine au fost uh, atacate și um, în continuare sunt persecutați creștinii în uh, Irak. De exemplu, un tată la două fete a fost omorât uh, pe stradă, în văzul lumii numai pentru că este creștin. De aceea nu este de mirare că mulți refugiați fug din Irak. După războiul din Golf au fost 50.000 de refugiați, după aceea 385.000 după invazia americană și dintre aceștia mulți nu s-au întors și mulți au fost alungați. Uniunea Europeană prevede că trebuie să-și transmită, Uniunea Europeană trebuie să-și transmită valorile uh, cum ar fi și valoarea și drepturile minorităților în exterior. Cred că statele membre ale Uniunii ar trebui să ceară acest lucru și în exterior. Dumneavoastră, doamna Ashton, trebuie să vegheați ca și acest aspect să fie respectat. Până acum, Comisia s-a concentrat pe o susținere generală, infrastructură, democrație, prin intermediul ONU sau nu. Dar eu aș fi vrut mai degrabă să aud din partea dumneavoastră cum doriți să vă asigurați uh, că în politica pentru Irak și în bugetul pentru Irak al Uniunii Europene se mm, consideră și situația minorităților. Poate pentru Irak minoritățile nu sunt o prioritate, dar pentru noi este o prioritate absolută. Aș fi vrut să aud ce spuneți pe această temă. Mulțumesc și acum în numele socialiștilor și democraților are cuvântul domnul Costa, două minute. Doamna Costa, mulțumesc doamna președinte. Eh, doamna Ashton, cred că este foarte important ca Parlamentul European să poată profita de această dezbatere în vederea alegerilor din martie din Irak. Procesul politic din Irak s-a dovedit, chiar dacă, după cum spunea și dumneavoastră, interesant și important, însă încă destul de fragil și e important să facem tot ce e posibil pentru a consolida noile instituții ale țării și echilibrul politic pe care se bazează acestea. Pentru noi ăsta este un obiectiv esențial dacă dorim să uh, ajungem la prima retragere importantă a trupelor uh, SUA din august, fără ca acest lucru să aibă consecințe grave asupra uh, situației din țară. Astăzi, uh, conviețuirea între și sunit și curs trebuie garantată de noile legi, dar și de către un consens politic al tuturor acestor componente și în acest sens stârnesc îngrijorare ă, ă, recentele decizii ale Comisiei Electorale de a elimina numeroși candidați ai unor partide ă, sunite sau creștine, riscând astfel să afecteze fragilul proces democratic din Irak și am dorit să știm și părerea dumneavoastră în acest sens. Sigur, după cum a spus, Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze ce se întâmplă în Irak, dar trebuie să și colaboreze mai mult cu acest. Programul comunitar just Lex ne implică direct în procesul de îmbunătățire a situației din Irak și a instituțiilor democratice și grupul nostru a socialiștilor și democraților consideră că este pozitiv faptul că Consiliul a decis să extindă această misiune până la 30 august 2010. Uniunea trebuie să continue să mențină un, un acest sprijin puternic către Irak cu programe de cooperare cu scopul de a participa la procesul de stabilizare și dezvoltare a țării, consolidând după alegeri rapoartele, uh, legăturile între parlamentele noastre. Multe state membre colaborează cu Irakul. Italia, de exemplu, are un important program de cooperare în domeniul cultural. Echilibrul politic irachian este esențial nu doar pentru această țară, ci și pentru rolul pe care această țară îl poate juca în regiune. Este un rol strategic obiectivul fiind de a depăși conflictele existente și de a asigura pacea. În acest sens, îmbunătățirea relațiilor cu Turcia din partea guvernului regional al Kurdistanului constituie un progres. Irakul totuși, și știm asta, rămâne o țară cu grave probleme de siguranță, de respect al democrației și al drepturilor omului și cu probleme, de, uh, probleme economice. Există 10% din populație care uh, reprezenta de refugiați, minoritățile etnice, uh, femeile, copii, toți aceștia uh, suferă efectele negative ale acestei situații. Deci trebuie să jucăm un rol și mai important inclusiv prin susținerea ONG-urilor locale și europene care acționează în Irak și în acest sens, femeile pot constitui subiecte strategice în uh, uh, uh, depășirea dificultăților cu care se confruntă uh, populația. Mulțumesc. Și acum, uh, din partea ALDE, are cuvântul domnul Van Balen pentru două minute. Thank you, High Representative. Mulțumesc, domnul înalt reprezentant. Faptul este, fapt este că Irakul nu este o zonă sigură. Dacă este să privim Iranul, Iranul încearcă să obțină mai multă influență decât necesar în sud, în Irak, unde există minoritatea șiită. Nu am auzit în altul reprezentat vorbind despre situația din Iran, însă Iranul amenință Irakul. Cum vedeți dumneavoastră rolul Uniunii Europene în a ține Iranul unde este locul și nu a îi permite să intervină în Irak. Pentru că observ că există de asemenea și o mare problemă în ceea ce privește Turcia și Irakul vis-a-vis -vis de Kurdistan. Și în loc de a găsi o legitimitate în a uh, lupta împotriva gherilelor care amenință turcii, a trebuit să ne concentrăm asupra lucrurilor importante, pentru că Kurdistanul ar trebui să aibă propria sa dezvoltare. Dacă este să vorbim despre energie, acest aspect este foarte important. Însă, Irakul nu este un stat unitar. Deci, memorandumul a fost discutat și cu guvernul autonom kurd, pentru că există o discuție vis-a-vis -vis de Kirkuk, de cine deține uh, câmpurile petroliere și așa mai departe. De asemenea, aș vrea să întreb să vă întreb vis-a-vis -vis de uh, chestiunea siguranței, pentru că uh, trupele din Irak nu funcționează în continuare bine și nu sunt bine formate. De aceea, cred că ar trebui să îi ajutăm și pe această direcție, și anume să oferim asistență în ceea ce privește forțele de securitate. Este nevoie de o abordare integrată în ceea ce privește energia, economia și stabilitatea. Este nevoie de o abordare integrată în ceea ce privește statele vecine Irakului. Vă rog să am spuneți câteva cuvinte, să spuneți câteva cuvinte referitoare la această abordare integrată. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Evans pentru două minute și jumătate din partea grupului Verzilor. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și doamnei înalt reprezentant Ashton pentru această declarație. Cred că trebuie menționat că dezbaterea pe care o purtăm în această după-amiază se poartă, de fapt, în, pe contextul, în contextul um, anchetelor derulate în momentul de față în Marea Britanie cu privire la implicarea Marii Britanii în Irak. Mulți dintre noi, în momentul invaziei în Irak, am considerat că, de fapt, motivul războiului era schimbarea regimului, mai puțin decât uh, rezervele de petrol sau apel, armele de distrugere în masă. Între timp, însă, în putem spune că diplomați folosesc în continuare aceste motive atunci când e vorba de ancheta, de exemplu, care se derulează în momentul de față. Uh, Însă nimeni nu dorește să vadă consecințele acestor acțiuni. Doamna Ashton a spus că în momentul de față se simte un progres în uh, Irak, dar în continuare există probleme de stabilitate. Nu există nicio legislație cu privire la minorități, de exemplu, și în continuare există o problemă foarte mare cu privire la refugiați. Uh, unii sindicaliștii Mă scuzați, spune doamna președinte, trebuie să vorbiți mai încet pentru că altfel interpreții nu reușesc să vă urmez, urmărească. Deci încercați să vorbiți mai rar, spune președintea, pentru că altfel nu se poate interpreta. Da, îmi cer scuze. Sindicaliștii, uh, jurnaliștii, politicieni în domeniul drepturilor omului și activiștii au dispărut sau au fost omori, omorâți. În continuare se mențin atacuri sinucigașe cu bombă. Comisia electorală de săptămâna trecută a eliminat 500 de candidați pentru alegerile parlamentare, majoritatea fiind suniți. Deja aceștia nu sunt destul de reprezentați în Parlamentul irachian și aceasta va duce și la tensiuni și mai multe și instabilitate pe viitor. În noiembrie anul trecut, președinția Uniunii a cerut suspendarea pedepsei capitale pentru 900 de persoane care în continuare sunt condamnate la moarte în Irak. Și aceste condamnări se fac în urma unor, trata, unor um, procese um, sumare care durează câteodată câteva minute. Deci nu există respectarea drepturilor omului, nu există democrație de fapt și în general trebuie să ne stabilim trei priorități pentru a putea reconstrui servicii importante cum ar fi sănătatea și educația pentru a spori drept, statul de drept și pentru a spori activitatea Comisiei pentru Drepturile Omului cred că dacă Comisia va face aceste eforturi, vom putea și noi să urmăm. Trebuie să cerem uh, o acțiune imediată în ceea ce privește abolirea pedepsei capitale și respectarea grupurilor și protejarea grupurilor uh, vulnerabile și în același timp să cerem respectarea drepturilor omului și a democrației. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele confirmatorilor și reformiștilor europene, are cuvântul domnul Stevenson. Un minut. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Ashton, alegerile nu vor fi libere și echitabile din, în Irak. Acum 10 zile, Comisia pentru Justiție și Responsabilitate a hotărât să interzic liderul pentru uh, dialogul parlamentar național și un, uh, un, un om care a fost membru al Parlamentului irachian uh, uh, timp de patru ani. I s-a interzis să participe la alegeri și nu cred că este o coincidență. Uh, pentru că au fost, uh, a fost interzisă participarea altor 500 de candidați, lucru anunțat în aceeași zi în care uh, ministrul de externe al Iranului vizita Bagdadul. Sigur că s-a criticat, a fost criticat uh, deschis amestecul Iranului în Irak, iar eu sunt foarte mulțumit că vicepreședintele SUA, domnul Joe Biden, a protestat împotriva acestei interdicții și sper că doamna Ashton îl, îi va imita poziția uh, și până când nu se va uh, uh, permite participarea tuturor candidaților, nu putem și nu trebuie să recunoaștem legitimitatea acestor alegeri. Mulțumesc și acum din partea uh, GUE, NGL, are cuvântul domnul Mayer pentru un minut și jumătate. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Ashton. Permiteți-mi, vă rog, să nu fiu de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește optimismul. Sigur că este bine în viața să fii optimist, dar având, având în vedere, mă scuzați, situația din Irak, nu putem fi optimiști. Comisia Europeană a stabilit să nu mai trimită observator la alegerile din Irak pentru că um, nu um, se poate garanta într-adevăr buna desfășurare a acestora, ceea ce înseamnă deja foarte multe. Mai bine poate ar fi și să vorbim despre trecut într-o țară care a fost atât de distrusă, în care peste un milion de persoane au murit în aceste conflicte. Trebuie să vorbim într-adevăr de ce se poate face în acest context. Și relațiile dintre Saddam Hussein și Al-Qaeda sunt deja cunoscute. Și trebuie să vorbim de aceea și despre rezervele de petrol și interesul industriei occidentale la aceste rezerve. Bineînțeles că această situație nu poate fi continuată printr-o prezență permanentă a trupelor de ocupare. Decizia care s-a luat acum ca partidele laice să fie interzise ar putea duce la conflicte civile și la tensiuni interne anumite măsuri uh, europene au, uh, anumite voci europene nu au exclus o lovitură de stat în Irak. Situația este cât se poate detenționată și v-aș ruga să acționați cât de repede pentru ca trupele să fie retrase cât mai rapid. Aceasta nu face decât să schimbe realitatea din Irak, pentru că ONU ar trebui să preia controlul și să ofere o tranziție care să permită cu adevărat ca dreptul internațional să-și găsească din nou uh, calea acolo. Mulțumesc. Acum în uh, numele Europei Libertăților și Democrației are cuvântul domnul Belder. Un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă Ashton, Crăciunul 2009 de Crăciunul, uh, cu ocazia Crăciunului 2009, mai multe uh, biserici creștine au rămas închise în urma unor amenințări cu bombă. Așa s-a întâmplat și în trecut și acest lucru este trist, pentru că oricum bisericile rămân goale, pentru că tot mai mulți creștini părăsesc această țară. Violența împotriva lor este tot mai intensă. Înainte de Crăciun, la Mosul au existat trei atentate care au avut ca urmare uh, mai multe victime și morți. De asemenea, în Chicrit s-au uh, întâmplat o serie de violențe. Sute de familii creștine sunt nevoite să fugă din zona respectivă în anul 2003. În Irak, uh, 1,5 milioane de existau 1,5 milioane de creștini au existat uh, um, acțiuni de purificare religioasă și au fost nevoiți să fugă. Consiliul European și statele membre nu trebuie să permită această afganizare a Irakului. Ce aveți de spus vis-a-vis -vis de acest lucru, doamnă Ashton? O țară care își pierde rădăcinile creștine nu va fi niciodată o țară tolerantă și acest lucru nu va fi util nici pentru securitatea în Europa. Grazie. Mulțumesc. Și acum uh, vorbitorii în nume propriu, dar vă rog să respectați timpul alocat

și, de asemenea, ca Iranul să nu mai poată să se amestece în treburile interne ale Irakului. Numai în acest fel putem găsi o soluție pentru a stabiliza intern Irakul. Mulțumesc! Grație! La... Mulțumesc acum are cuvântul domnul Melonchon pentru un minut. Doamnă înalt reprezentant, nu suntem de acord nici cu optimismul dumneavoastră în ce privește situația în Irak și nici în ce privește binefacerile aduse de coaliție. Este o, uh, o, o poziție care dă dovadă de uh, Um, orbire. Sigur, prezența noastră în Irak uh, decurge din declarațiile mincinoase cu privire la armele de distrugere în masă. Țara aceasta este nimicită, patrimoniul său a fost jefuit, populația este divizată, fanatismul religios are aici un rezervor pentru mai, uh, uh, uh noi adepți, alegerile uh, se desfășoară în niciun caz uh, democratic și vă întreb ce faceți pentru a trage la răspundere uh, țările care au mințit și care mâine vor putea să mintă din nou uh, în legătură cu Yemenul sau cu oricare altă țară. Ce dispoziții putem lua pentru a condamna uh, recursul uh, ocupanților la arme neconvenționale, bombe cu Iranul sărăcit, care vor avea consecințe și asupra generațiilor următoare. Cum să ne asigurăm că aceste arme nu vor fi utilizate în Afganistan și cum să reușim să nu închidem ochii în legătură cu situația în Irak. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Provera pentru un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Salutăm uh, uh, următoarele alegeri din Irak și sperăm că vor avea succes, pentru că acestea reprezintă un pas înainte spre democrație. Sigur, poate că nu vor fi foarte libere și echitabile, dar trebuie să ne mulțumim și că există acest mărunt pas înainte. A reconstrui Irakul din punct de vedere economic, comercial, cultural și financiar și a garanța, siguranța, acestea sunt condiții indispensabile pentru dezvoltarea democrației în Irak însă trebuie să favorizăm și consolidarea instituțională a țării. Conviețuirea pacifică între uh, diversele etnii și uh, uh, religii din Irak poate trece prin renoirea instituțiilor țării, printr-o formulă de tip federal, deci uh, federalismul care să permite o, permite o largă autonomie a diverselor teritorii. Experiența Kurdistanului irachian ar putea fi un punct de referință. Aș dori să cunosc părerea înaltului reprezentant, a doamnei Ashton, în legătură cu acest aspect instituțional al Irakului. Mulțumesc! Și acum are cuvântul doamna Svensson pentru un minut și jumătate. Tack fru talman! Det talas naturligtvis om våldsamheter och förfärliga fasor när Irak är på tapeten, men det pågår ju odiskutabelt en demokratiseringsprocess i Irak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 Ačiū labai, gerbima pirmininkė, gerbima vyriausioji įgaliotinė. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Grecia, Uniunea Europeană și-a uh, dezvoltat um, impactul și implicarea în Orientul Mijlociu și s-a implicat în uh, reabilitarea și reconstrucția Irakului, precum și în consolidarea păcii în această țară. Noi observăm însă că există conflicte politice, conflicte interne care împiedică um, reformele politice. De asemenea, suntem îngrijorați de, de faptul că 14 partide au fost excluse uh, de pe lista de participare la alegerile care vor urma. Procesul de democratizare uh, este unul important și Uniunea Europeană împreună cu ceilalți parteneri trebuie să îl solicite uh, trebuie să solicite respectarea drepturilor omului și a democrației. Memorandumul uh, de înțelegere semnat uh, săptămâna trecută privind energia dovedește că Irakul dorește să dezvolte relații reciproce benefice. Însă, dacă vrem să asigurăm securitatea aprovizionării cu energie, trebuie să ne asigurăm că Irakul um, este o țară stabilă din punct de vedere politic și economic. Acesta este un proces îndelungat, însă cred că Uniunea Europeană, împreună cu un alt reprezentant și cu comunitatea internațională, poate găsi o soluție astfel încât statul de drept și drepturile fundamentale să devină pilonul principal în Irak pe viitor. Grazie, la parola. Mulțumesc și acum. Are cuvântul domnul Cernetski pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna comisar, îngăduiți-mi, îngăduiți-mi să spun că dacă că am ascultat mesajul dumneavoastră, doamna Ashton, atât de optimist față de situația din Irak. Însă mă gândesc că politica nu e vorba, în politică nu e vorba doar de vorbe, ci și de uh, lucrurile care mm, sunt lăsate în umbră, care nu sunt exprimate. Sigur uh, că opinia publică are dreptul, cel puțin opinia publică din țara mea are dreptul să fie îngrijorată de situația din Irak atunci când uh, ne gândim la persecuția sistematică a minorității creștine în Irak. Acesta, aceasta este sigur o sursă de îngrijorare. Uh, s-a vorbit aici de intervenția iraniană în zonă și cred că uh, acest lucru este un scandal în adevăratul sens al cuvântului. eu aș spune că trebuie să ne facem cunoscută poziția uh, cu foarte mare fermitate uh, pentru a stopa aceste persecuții, pentru că noi acordăm ajutor Irakului și dacă ne gândim la intervenția din tabăra de refugiați Ashraf, situația nu poate continua astfel. Mulțumesc și acum începem procedura KHDI cu domnul Sonic, care are cuvântul pentru un minut. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja myślę, że Irak może służyć jako przykład że czasami aby złamać kręgosłup Cred că discuția pe care o purtăm aici este extrem de importantă pentru că în continuare există amenințări cu arme chimice care sunt extrem de grave și nu putem să trecem peste acest aspect pur și simplu. Când vorbim despre Irak, trebuie să vorbim și despre miile de soldați americani, polonezi sau în general europeni care au trebuit să moară în Irak. Trebuie să ne gândim la familiile lor. Aceste persoane au uh, plecat în Irak cu convingerea că pot să îndeplinească un scop nobil. Și astăzi auzim că, de fapt, Irakul se găsește pe uh, cal, este pe calea să-și construiască o democrație. Știu că astăzi mulți dintre dumneavoastră cer acțiuni mai puternice din partea dumneavoastră, doamna Ashton. Noi cerem ca Uniunea Europeană în general să fie mai proactivă. Trebuie să arătăm care este de fapt obiectivul nostru, trebuie să vedem ceea ce putem face având în vedere condițiile pe care le-am impus, mai ales protecția minorităților. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul Domnul Zemke, un minut. Bardzo chciałem podziękować. Tak to się teraz zrobiło, że zabierałem... Aș vrea să vă mulțumesc pentru intervenția noastră. În mod ciudat, acum vorbesc mulți reprezentanți ai Poloniei, însă situația este că în Irak există multe, mulți soldați polonezi și de aceea dorim să luăm cuvântul. Situația în Irak este puțin mai bună decât în trecut. Însă, situația este în continuare precară. De aceea doresc Uniune, să rog Uniunea Europeană să facă două lucruri despre care nu s-a vorbit astăzi. Unul dintre lucruri este foarte important pentru stabilizarea Irakului și anume adoptarea unui program privind formarea, instruirea tinerilor din Irak. În continuare nu există doctori, ingineri, profesori suficienți în Irak. Și acest lucru ar fi foarte important pentru situația de acolo. A doua întrebare. Aceasta se referă la diversele culturi din Irak. În zonele importante, Babilon și altele, cultura trebuie susținută. Mulțumesc, are cuvântul domnul Rubic, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă Ashton, întrebarea mea se referă la Memorandum of Understanding în domeniul uh, energiei, care a fost semnat de curând. Credeți că s-ar putea, împreună cu domnul Oettinger sau domnul de Hucht, să găsim o derulare în continuare a acestei colaborări? Cred că de fapt, evoluțiile economice din Irak ar putea să aducă mai multă stabilitate decât orice altceva. Dacă ne-am îmbunătățit relațiile în domeniul energetic, deci pe de o parte am avea mai, o aprovizionare mai bună a echipamentelor europene pentru o folosire mai bună a resurselor și rezervelor de energie din Irak, atunci lucrurile ar, fi, ar merge mai bine. De asemenea, pe de altă parte, cred că ar trebui să cumpărăm energie din Irak, pentru că acest lucru ar fi o situație win-win de câștig de ambele părți pentru cele două părți implicate și cred că aceasta ar putea fi o inițiativă pentru următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc. Uh, s-a încheiat, s-a încheiat procedura cash DI, așa încât dau din nou cuvântul doamnei vicepreședinte a Comisiei, doamna Ashton, vă rog. Uh, Stimată doamnă președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere importantă și interesantă. Dacă aș putea să rezum ce au spus câțiva dintre deputați, aș începe prin a recunoaște uh, importanța pe care au acordat-o deputații problemei minorităților. După cum știu deputații din acest Parlament, o parte importantă a activității noastre în acordurile de cooperare și de parteneriat este să ne asigurăm că drepturile omului sunt în centrul acordurilor noastre. Sperăm ca foarte curând să putem semna un acord cu Irakul în acest sens. Accept ceea ce a spus dumneavoastră că atunci când avem un acord în general, problema minorităților trebuie să fie în centrul activității noastre. De asemenea, sunt de acord cu alt obiectiv care a fost menționat de alți deputați cu privire la abolirea pedepsei capitale. Cred că obiectivul nostru trebuie să fie într-adevăr abolirea totală a acestei practici și mulți deputați au indicat acest lucru justificat. Sunt de acord de asemenea că trebuie să consolidăm și să sporim procesele politice în Irak. Cred că acesta, acesta ar fi un lucru extrem de important pentru toate acțiunile pe care le întreprindem. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că, având în vedere alegerile care urmează în martie, înțelegem foarte bine ceea ce dorim să obținem. Înțeleg foarte bine și ce au spus câțiva deputați, domnul Costa, doamna Stevenson, cu privire la decizia Comitetului Electoral de a alunga, de a respinge anumiți candidați de pe lista parlamentară Există o procedură de apel în acest sens și sper că vom putea să ne facem și noi anchetele în paralel. De asemenea, aș vrea să spun că noi intenționăm să trimitem o misiune electorală mm, săptămâna viitoare, care este însă cu șase săptămâni înainte de alegerile propriu-zise, pentru a putea urmări procesul preelectoral, care este de asemenea foarte important în pregătirea alegerilor, bineînțeles. Și avem încredere că autoritățile irachiene vor putea să asigure un proces uh, electoral care să includă toate categoriile după mm, criteriile pe care le-au menționat diferiții deputați. O serie de deputați au vorbit de asemenea și despre memorandumul de înțelegere cu privire la energie și au vorbit despre importanța acestui memorandum. Cred că și în acest domeniu trebuie să fim foarte clari. Irakul este un stat unitar și colaborarea noastră se bazează pe colaborarea cu guvernul irachian. Noi susținem Irakul în rămânerea în această calitate de stat unitar și considerăm că ar fi foarte important să facem ceea ce a spus și domnul Rubic, adică să ne gândim la o sporire a acestei cooperări și voi uh, transmite colegiului de comisar acest lucru pentru că mi se pare extrem de important. De asemenea, când spuneam că se vorbește și de o problemă de securitate în același timp, pentru că problema Kirkucului nu este de neglijat, cred că sunteți de acord cu mine, pentru că problema frontierelor nu este încă rezolvată. Acestea sunt poate provocările majore cu care se confruntă Irakul în momentul de față. Sunt absolut de acord că Irakul trebuie să-și rezolve singur aceste probleme. Irakul este cel care are autoritatea să o facă, dar eu sunt convinsă că trebuie să susținem uh, um, Irakul și vreau să menționez în acest context misiunea de asistență a ONU în Irak. Este extrem de important să începem un dialog și un proces care să dureze. Cu toate acestea, cred că dialogul nu va fi la un nivel semnificativ, uh, mai ales în ceea ce privește procesul preelectoral în momentul de față. Câteva cuvinte despre colaborarea energetică, dacă îmi permiteți pentru că această colaborare a fost o parte importantă din dezvoltarea unei politici energetice ample în Irak. E vorba de securitatea aprovizionării dintre Uniunea Europeană și Irak. Bineînțeles că această problemă ar trebui să includă și susținerea dezvoltării energiilor regenerabile, energia solară și energia eoliană și a măsurilor de eficientizare a folosirii energiei în Irak. Important ar fi și colaborarea cu privire la aspecte tehnologice și științifice și de cercetare în următoarele luni și în următorii ani, dar într-adevăr aveți dreptate că acest lucru nu se întâmplă în mod suficient în momentul de față. Acum, dacă ar fi să discutăm despre concilierea delegației pe care ați menționat-o dumneavoastră în legătură cu problemele de securitate. Da, vrem să vedem o îmbunătățire a climatului de securitate și mi se pare foarte important că în acest context misiunea de observare electorală formate din deputați în Parlamentul European va fi, uh, își va aduce o contribuție esențială la procesul electoral din martie. După cum ziceam, vom trimite o delegație în curând. Mai mulți deputați au vorbit despre retragerea trupelor din Irak. Președintele Obama a cerut o sporire a trupelor în momentul de față, ceea ce însă nu înseamnă că retragerea unor trupe nu va începe după procesul electoral. Da, este un punct important pe care îl vom mai analiza. Vă spuneam și că vom trimite deci o delegație de evaluare a alegerilor și sper că după aceea să avem mai multe rezultate. Acum am amintit de asemenea Irakului de multe ori că întotdeauna în toate întreprinderile, în toate acțiunile sale trebuie respectat dreptul internațional și nu putem încălca, nu putem accepta încălcarea drepturilor omului. Eu, pe total, însă rămân optimistă în legătură cu Irak. Există foarte multe provocări pe care ni le-au amintit și mulți deputați în Parlamentul acesta. Dar vedem că în, vede, în având în vedere alegerile viitoare din martie, este nevoie de o cooperare sporită între noi iar sistemul de valori al Uniunii Europene trebuie transmis mai departe. Pe noi ne preocupă drepturile omului, drepturile minorităților, problema pedepsei capitale și dezvoltarea unei uh, acord de cooperare pe tema energiei și aprovizionării energiei. Eu sunt gata să lucrăm mai strâns cu guvernul irachian Însă trebuie să fim foarte clar care sunt așteptările pe care le avem, trebuie să știm că viitorul trebuie să fie pașnic și democratic și trebuie de asemenea să lucrăm uh, pe termen lung în acest sens. Vă mulțumesc! Grazie, vicepreședinte. Mulțumesc, uh, doamna, doamna Ashton. Cu asta am încheiat uh, discuția și suspendăm ședința plenară până la orele 21.